Mes chers collègues, je vous propose... Dragi colegi, vă propun să ne începem discuțiile. După cum puteți constata, ca urmare a unei lovituri de stat, temporare însă, pe care am nevoie să o și validați, asigure o președinția în lipsa provizorie și justificată a președintei și a vicepreședinților. În aceste condiții, conform uh, normelor de funcționare ale Parlamentului, președinția trebuie să fie asigurată de membrul cel mai senior, colegul Elmar Brock, care face parte din Parlament de la Tratatul de la Roma, dar care Uh, n-a putut fi astăzi alături de noi și imediat după el vin eu. Așa că, cu sentimente amestecate, îmi revine mie această onoare. Mi-ar fi plăcut uh, să merit această funcție pe alte considerente, însă am să asigur eu președinția dacă nu există obiecții. Primul punct pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există observații, o considerăm adoptată. În ceea ce privește anunțurile, comunicările președintelui, principala comunicare, pe lângă faptul că sesiunea noastră este transmisă pe internet prin webstream, nu văd camerele, însă se pare că <laughs> întreaga lume ne urmărește în momentul de față. Principalul anunț se referă la situația trialogului pentru European Citizens Initiative. Raportorul nostru este aici, prin urmare propun să intervină pentru a ne vorbi despre trialog. Vă rog. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Situația poate fi numită oarecum dificilă în momentul de față. Deocamdată nu am o poziție comună cu restul raportorilor din umbră. E posibil să se semneze o inițiativă la vârsta de 16 ani, conform mandatului pe care l-am, este, răspunsul este da, statele membre se opun și există o minoritate blocantă. Uh, președinția se ocupă acum de asta. Avem un alt trialog temporar săptămâna viitoare, la fel, în același timp, cu votul de la ora 5 de miercuri, n-am reușit să găsim uh, o, un alt interval orar. Dar să sperăm că vom reuși să ne, reuși, să ne reunim. Cam atâta pot să spun. Nu mai pot să spun că sunt optimist în totalitate, cum era cazul în trecut. Cred acum că există posibilitatea ca în cazul în care nu mi se modifică mandatul, adică avem poziția uh, conform căreia vârsta de semnare să fie 16 ani, uh, ideea la care statele membre se opun, atunci uh, dosarul va trebui finalizat în mandatul următor. Mulțumesc, stimate coleg. În principiu, au ce ar trebui să fie pentru, nu? Pentru că este singura țară în care dreptul de vot începe la 16 ani. Domnul Schöpfling și Malta. Eu. Uh, was, uh, alors, euh, je parle français. Non, non, non. <laughs> non, non, non. C'était notre... Euh, A fost Euh hotărârea noastră că tinerii pot participa și ei la această inițiativă cetățenească. Este vorba de uh, efortul acesta de încercare de a implica tinerii, de a le permite să-și exprime punctul de vedere și sper să găsim o formulă în acest sens. Uh, văd că nu e posibil să facem asta obligatoriu pentru că doar uh, Malta și Austria recunosc vârsta de 16 ani pentru vot, dar vom reuși totuși să găsim uh, o soluție uh, prin care să uh, aducem la realitate această dorință ca toate statele să accepte vârsta de 16 ani. Sunt încă pe jumătate optimist că vom reuși totuși. Da, Georgie, te rog, spune domnul președinte. Mi-aș dori să fiu la fel de optimist, însă feedback-ul pe care îl primesc nu de la președinția austriacă, e foarte uh, uh, de partea noastră aceasta, ci uh, din partea celor alte state membre ne spun că vârsta de 16 ani e o linie roșie. Lucrăm la asta, încercăm să eliminăm minoritatea blocantă de state membre, însă în momentul de față par să fie hotărâți să nu permită această vârstă de 16 ani în text de, deloc. Dar, cum am spus, încă mai sunt multe lucruri de hotărât aici bun și consider că există o problemă de dată și interval oral pentru, orar pentru următorul trialog. Pentru că știți, dragi colegi, că având în vedere că ne apropiem de finele mandatului, avem nevoie de uh, intervale suplimentare de vot și că săptămâna viitoare, miercuri, după amiază, vom avea la orele 17 o sesiune de vot extraordinară, pentru care trebuie să fim pregătiți. Mulțumesc, putem trece la punctul 3. După reuniunea coordonatorilor, prin procedură scrisă, coordonatorii au hotărât să creeze un grup de lucru AFCO Brexit format din președinte, raportor și raportorii din umbră. Coordonatorii au convenit ca raportorul să fie Giefer Hofstadt și raportorul din umbră sunt Elmar Brock pentru Partidul Popular, Roberto Gualtieri pentru SND, Morten Messerschmidt, vicepreședintele nostru ECR, Gabriel Zimmergue, Filip Lomberts însuși pentru Vers, Gerard Batan EFDD și Gerolf Anemans, ENF. E o hotărâre ca acord donatorilor și dacă nu se opune nimeni, o considerăm adoptată. Trec acum la punctul 4, raportul lui Paulo Rangel de modificare a deciziei Parlamentului privind regulamentul și condițiile generale care gestionează activitatea ombudsmanului. Paolo. dacă ne poți da niște detalii. <coughs> Merci, prezident. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. După un prim schimb de opinii cu doamna O'Reilly, înainte de vacanța de vară, comisia noastră a avut o dezbatere și prezentarea unui studiu al regulamentului și condițiilor generale care gestionează activitatea ombudsmanului european și îndatoririle acesteia. A sosit momentul să prezentăm proiectul de raport. Cred că este un proiect de raport special dintr-o perspectivă instituțională, pentru că știți că face parte din drepturile de inițiativă ale Parlamentului un lucru destul de rar. Mai mult, este un raport special din punct de vedere procedural, pentru că include nu doar un set de uh, direcții politice, ci și noul statut al ombudsmanului. Un mediator fără parte, am spune, un furnizor de justiție nejudiciar ar fi traducerea motamo din portugheză, practic. Dat fiind că statutul actual a fost modificat ultima dată acum 10 ani și între timp a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, se consideră că este extrem de important ca dispozițiile să fie adaptate pentru a le alinia la cadrul constituțional european. Nu e ușor de explicat că vrem să mergem la alegeri cu un statut al ombudsmanului care să nu respecte și să nu reflecte în totalitate tratatul de la Lisabona. Statutul actual, prin urmare, trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament care să fie aliniat la tratate. Pe lângă actualizarea dispozițiilor, în proiectul de text se promovează o evoluție și continuitate. Continuitatea care include două decenii de activitate a ombudsmanului, reputația în rândul instituțiilor, organismelor, birourile. Recomandările sunt respectate în mod voluntar în ceea ce privește cetățenii europeni. o continuitate care asigură garanția existenței acestei autorități europene uh, care este deasupra sistemului și care folosește niște competențe uh, neobligatorii, dar cu o influență foarte mare. Prin urmare, vreau să subliniez importanța și rolul ombudsmanului în cadrul constituțional european ca soft power. Este singura modalitate de a-i acorda puterile pe care le are în prezent. Competențele sale sunt competențe neobligatorii, soft. Se recunoaște independența ombudsmanului la nivel de egalitate cu, uh, adică lucru valabil și pentru instrumentele de care are nevoie pentru a-și exercita activitatea. Independența, neutralitatea sunt principalele caracteristici ale ombudsmanului și în același timp trebuie să îi dăm ombudsmanului instrumentele necesare pentru a-și uh, desfășura activitatea. am încercat să restabilim acest echilibru, arătând că nu există instituții sau entități care să trebuiască să intervină în mandatul ombudsmenului și că acesta trebuie să aibă acces adecvat la informații, documente, mărturii pentru a putea răspunde uh, plângerilor și pentru a putea desfășura anchete inclusiv din proprie inițiativă. Deci are dreptul de a avea acces la informații. Într-o abordare sistemică, trebuie să avem în vedere și legătura dintre ombudsman și alte autorități naționale și europene. În proiectul de raport, primul trimite rapoarte anuale și cere uh, prezentări la nivelurile adecvate din Parlamentul European. Notifică Procuratura Parchetului European cu privire la infracțiuni penale care țin de mandatul acestei, acestora și cooperează cu Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, precum și cu autorități de același tip din statele membre. Avem acest triunghi, deci, Parlamentul European, parchetul și Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Conținutul minim ale dispozițiilor de implementare de fi adoptate de ombudsman sunt acum supuse unei clarificări. Acest conținut minim include, în această nouă versiune, drepturile procedurale ale reclamantului și ale instituției, organism, agenție sau birou în, cază, în cauză pentru a prelucra plângerea respectivă, precum și anchetele de urmărire și din proprie inițiativă. Cred că succesul acestor proceduri legislative va depinde în mare măsură de modul în care noi, ca membri ai acestei comisii, putem îmbunătăți fără a face rău acestor lucruri. Acesta este principalul obiectiv, să îmbunătățim fără a face rău. Cetățenii europeni nu își doresc ca acest statut să rămână învechit la peste două mandate de la Lisabona. E momentul să avem un nou set de reglementări și condiții generale care gestionează activitatea ombudsmenului. Dați-mi voie însă să fiu foarte clar în acest sens. Profoundly reforming. Rather. Nu e vorba de reforme, ci este vorba despre consolidarea rolului constituțional al acestei structuri. Încă de la originile sale scandinave, Principala sa putere este că nu are nicio putere fermă și rolul său constituțional este să se asigure că uh, toți ceilalți respectă regulile. Ăștia sunt principalii cinci piloni ai proiectului și acum, sigur, vă stau la dispoziție dacă aveți observații și critici. Merci, mon cher Mulțumim, stimate coleg, pentru o prezentare așa de clară. Ne-ați spus și dumneavoastră că este o procedură neobișnuită, că pe care vrea să o vedem și în alte domenii, în care inițiativa legislativă ține de Parlament și, prin urmare, uh, comisia noastră este sesizată pe fond și comisia trebuie să se pronunțe și apoi are loc un vot în Consiliu. Aș vrea să știu dacă grupurile și raportorii de umbră vor să intervină. Enrique Guerrero, din partea Socialiștilor și Democraților, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Rangel. Grupul meu politic este puternic reprezentat, suntem foarte interesați de cele spuse și de altfel vă puteți baza pe solidaritatea iberică și asta nu-i puțin lucru aici. Înainte de această reuniune am vorbit și vreau să-i mulțumesc domnului Rangel, care are în vedere introducerea anumitor aspecte care i-au fost sugerate de către grupul meu politic. Sunt în totalitate de acord cu ceea ce consider că au fost cele trei uh, direcții fundamentale ale prezentării dumneavoastră. În primul rând că au trecut 20 de ani, că a fost uh, că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și că au avut loc alte reforme instituționale. Prin urmare, trebuie adaptat statutul apărătorului poporului, luând în considerare aceste schimbări la nivelul uh, legilor și uneori și la nivelul Constituției care au avut loc în această perioadă. Asta este una dintre direcțiile prezentării dumneavoastră. Apoi, a doua ar fi evoluția la nivelul continuității, adică trebuie să îmbunătățim peste tot unde este posibil atribuțiile și condițiile de lucru ale apărătorului poporului, avocatului poporului, respectul de care trebuie să se bucure în rândul instituțiilor, capacitatea de a interveni uh, cerându-le tuturor acestora informații și documente pentru a-și baza munca, fără însă a schimba vreuna dintre instituțiile Uniunii și astfel fără a introduce un dezechilibru în relațiile dintre ele în lucru care ar fi nepotrivit în momentul în care ne așteaptă, știm cu toții, niște schimbări mai profunde pe termen mediu și poate că în momentul de față um, am putea să începem să ne lansăm și în alte schimbări, dar nu pe fond. Un al treilea punct care a reieșit din intervenția dumneavoastră și care mi se pare foarte important uh, Non-Judicially Provider of Justice a spus că s-ar traduce motamon din portugheză această sintagmă, adică cineva care nu este implicat în procesul judiciar. Și din acest motiv, și e un punct de vedere cu care sunt de acord, nu trebuie să uh, intrăm în discuțiile referitoare la capacitatea acestuia de a se putea constitui, constitui în fața Curții Europene de Justiție în calitate de uh, Uh, prezentator sau acuzator. Ați încheiat prin a spune că puterea ombudsmanului stă tocmai în faptul că nu are propriile sale puteri și uh, vorbim de poziția morală, vorbim despre competențele care, pe care le are în fața altor instituții și uh, toate astea l-ar face să fie partea procesului judiciar dacă am accepta. Prin urmare, suntem cu toții de acord că trebuie să-i dezvoltăm competențele care pot fi îmbunătățite, perfecționate, trebuie să-i punem la dispoziție mijloacele necesare, materiale, financiare și așa mai departe și trebuie să le legăm mai bine uh, de elementele de noutate care s-au concretizat, cum ar fi uh, parchetul european de unde evident că trebuie să se obțină informații. Cred că este foarte bine să consolidăm relația cu uh, ombudsmanii din statele membre. De multe ori există activități contradictorii, poate tocmai din cauza că nu există o conectare și în încheiere, în propunerea dumneavoastră există o parte care mi se pare potrivită și anume că apărătorul poporului, uh, la rândul său, poate să uh, ceară să fie prezent în comisiile din Parlamentul European care discută subiecte pe care a primit cereri sau pentru a le transmite aceste cereri, aceste plângeri pe care le-a primit din partea cetățenilor. Deci nu doar noi trebuie să avem capacitatea de a-l invita să participe la reuniunile noastre, ci și el trebuie să aibă uh, capacitatea de a cere comisiilor să-i accepte prezența. Domnule Rangel, nu cred că vom prezenta un catalog întreg de amendamente, dar o să ne gândim dacă poate putem veni cu anumite completări. Mulțumesc! Muchas gracias, eh, euh, Alors, pour ici... Mulțumesc, dragi colegi. Morten Messer, Messerschmidt este raportor din umbră. Vorbește altcineva în locul ECR? Pare să că nu. Alde, te Paga sau Turdua? Hmm, nici ea nu este în sală. Josep Maria Tericabras pentru Verzi. Văd că acest subiect reține mult atenția colegilor uh, spanioli, dar nu cu toții sunt prezenți în sală astăzi. Alte înscrieri la cuvânt spontane? Gheorghi? Mulțumesc! Sunt întru totul fascinat de acest raport iar acest non-judicial providers of justice mi se pare întru totul uimitor ca concept. În ceea ce privește instituția ombudsmanului, nu știu dacă ar trebui să punem ombudsman sau ombudsperson, mă rog, dar ce se întâmplă? Aș vrea să știu dacă există o rețea, un, um, o rețea de schimb de bune practici, de comunicări laterale în această privință. Și aș vrea să știu dacă există o legătură între ombudsman și toată partea administrativă, instanțele. Mulțumesc, Paolo. Mulțumesc pentru observațiile lui uh, Enrique Guerrero Salon și pentru întrebările din partea stimatului meu coordonator, Gerd Schöplin. Pot spune că știți că ombudsman este o sintagmă de origine suedeză Însă să știți că în suedeză este neutru, nu e nici masculin, nici feminin. Așadar, a spune ombudsman nu înseamnă că e incorrect vis-a-vis -vis de unul dintre sexe. <clears throat> Deci, din câte am înțeles eu, vorbind cu unii colegi, e, se vede drept a fi o persoană și nu neapărat un bărbat. Problema e că multă lume confundă engleza cu suedeza și se gândesc că acest man din ombudsman vine de la bărbat, dar nu așa stau lucrurile în limba suedeză. Mai toate țările au, din câte știu eu, această instituție. și există legături între aceștia, legături regulate. Așa cum sunt întruniri ale curților constituționale, sunt și întruniri ale ombudsmanilor, avocaților poporului și așa mai departe. Într-adevăr, probabil că se întâlnesc mai ales pentru a face schimb de bune practici între ombudsman și la nivel european și cei naționali, deci avocații poporului. Însă această rețea nu este vreuna oficială. E pur și simplu vorba de niște întâlniri pentru a face schimb de experiențe și nu sunt întruniri cu anumite instanțe. Multe plângeri sunt, bineînțeles, de sorginte administrativă. Deci asta înseamnă și că o parte dintre ele se pot soluționa într-un tribunal administrativ din uh, țările în care există astfel de instanțe. Dar, precum știți, sistemele judiciare europene sunt foarte diferite. Câteodată tribunalele administrative sunt tribunale specializate și altădată sunt tribunale de sine stătătoare. Deci, ombudsmanul la nivel național are multă treabă de făcut câteodată implicându-se în chestiunile legate de sistemul carceral. într-o evaluare dogmatică, să spun așa, am putea spune că e vorba mai degrabă de o relație administrativă aici decât una penală. De obicei, da, partea penală este separată. Important, așa cum spunea și Enrique Guerrero, este că nu trebuie să implicăm uh, avocatul poporului în chestiuni judiciare. Pentru că tocmai puterea sa constă în a fi un mediator, deci a fi în afara acestui sistem. Dar, pe de altă parte, se poate întâmpla ca avocatul poporului să lanseze niște anchete proprii, niște investigații dacă nu e vorba despre chestiuni uh, judiciare, dacă e vorba despre relații de muncă, spre exemplu, sau administrative. Dar uh, această instituție este una, de fapt, de ultimă instanță. Dacă nu așa ar sta lucrurile, atunci cu siguranță s-ar uh, prăbuși sub uh, povara uriașă de muncă, mai ales în ceea ce privește dreptul muncii. nu e degeaba că există instanțe specializate pentru aceste conflicte, conflictele de muncă. În portugheză, ombudsman se traduce cel care pune la dispoziție dreptate, cel care face dreptate. Așa sună traducerea din uh, portugheză a acestei funcții, care reiese din Constituția noastră din 1976. Această dimensiune, <clears throat> deci a, această instituție nejudiciară este extrem de importantă. Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte informații, trebuie să vă spun și eu că în Franța noi avem uh, ceea ce se numește mediator al Republicii, dar mai avem încă o instituție, cea a apărătorului drepturilor. Uh, Jacques Toubon a ocupat această funcție și la fiecare minister s-a instituit această funcție de mediator. Cel mai adesea francezii vorbesc de mediatorul uh, cu administrația fiscală. De cele mai multe ori acești mediatori, din păcate, nu sunt de cea mai bună calitate, lucru care îi face pe francezi să se exprime direct fără să mai uh, apeleze la serviciile acestui mediator. Dar instituția există și cu siguranță ar avea de câștigat dacă s-ar inspira din calitățile ombudsmanului european. Mai ales odată ce această instituție va fi uh, îmbunătățită prin uh, raportul colegului Rangel și uh, amendamentelor. De altfel, 13 decembrie, săptămâna viitoare, la orele 17, este data limită pentru depunerea amendamentelor. Um, în comisie se uh, votează în 22 ianuarie, iar în plenară între 11 și 14 februarie. Haideți să trecem acum la raportul lui Mercedes Bresso în privința punerii în aplicare a dispozițiilor tratatului în ceea ce privește competențele de control politic ale Parlamentului asupra Comisiei. Mercedes? Mulțumesc. Acum uh, luăm uh, notă de amendamente. Deja pe structura raportului am uh, discutat data trecută. S-au primit 86 de amendamente, precum și un aviz din partea Comisiei Control Bugetar. Haideți să începem cu acest aviz de altfel, prin care se fac o serie de sugestii destul de interesante. Oricum, avizul uh, e bine aliniat la raport, uh, subliniază faptul că 96% dintre competențe sunt gestionate în comun cu statele membre, deci trebuie să asigure o coordonare foarte bună între activitatea Parlamentului European și al autorităților naționale de control, care, din păcate, nu funcționează întotdeauna cum trebuie. De multe ori, autoritățile naționale sunt uh, oarecum reticente, să spunem, în a ține seama de recomandările în ceea ce privește anchetele cerute de Parlament. Avizul uh, uh, pune degetul pe problema guvernanței la multinivel pentru că Comisia nu este nici de cum deținătoarea unicului rol executiv în uh, Europa. Deci e și o problemă verticală, nu doar orizontală. Spuneam că s-au depus 86 de amendamente și subiectele principale pe care le-au vizat acestea sunt cele care au de-a face cu selectarea și controlul acțiunilor secretarului general al Comisiei, apoi preocupări legate de competențele Comisiei în ceea ce privește actele de executare și cele de delegate, controlul din partea Parlamentului, importanța procesului Spitzenkandidaten și uh, nevoia de a menține acest proces. De altfel, mai multe amendamente vizează acest aspect. Există și o serie de amendamente care se împotrivesc uh, ideii ca pragul pentru a face ca o moțiune de cenzură să treacă să fie scăzut lucrat mult cu raportorii din umbră, de altfel, pe acest subiect. Apoi, ideea de a fi mai ușor să se ceară um, socoteală fiecărui comisar în parte. Apoi o serie de amendamente în privința răspunderii consolidate a parlamentelor naționale și de altfel despre asta vorbește și avizul Comisiei de Control Bugetar. Mai sunt și alte amendamente care vizează, printre altele, trimiterea din raport la rolul parlamentelor regionale. Știți că există o oarecare preocupare în privința rolului acestor parlamente regionale, dar să nu uităm că astfel de parlamente există în multe țări și de multe ori acestea au niște uh, competențe legislative destul de importante. Mm, și aceste parlamente nu fac doar să gestioneze niște fonduri, ci se ocupă și de punerea în aplicare a legislației europene. Ori acest lucru, din păcate, este mult prea pierdut uh, din considerație. Deci, în următoarea etapă va avea loc întrunirea raportorilor din umbră. Sper să o pot organiza la Strasburg, de altfel. Nu săptămâna viitoare, ci la sesiunea din ianuarie. Probabil că miercuri 16 ianuarie ar putea avea loc această întâlnire. Și cred că vom putea să ne concentrăm pe cele patru puncte cele mai sensibile și spinoase dintre toate. Deci ideea pragului pentru moțiunea de cenzură, de văzut dacă poate fi scăzut acest prag sau nu. Unele dintre amendamente, tocmai această teamă o indică și anume că scăderea acestui prag ar putea antrena apariția unor probleme la nivelul comisiei și să atâțe de fapt conflictul dintre comisie și parlament. pragul de două treimi de acum nici nu poate fi atins în practică. Deci ar trebui, cred, să se găsească un compromis dar mm, probabil că o reducere prea drastică ar fi riscantă. Oricum, în orice caz, vom discuta și vom încerca să găsim un compromis în această privință. Nu luăm în niciun caz vreo hotărâre acum. Ideea este însă de a găsi o echi- un echilibru între nevoia de stabilitate și nevoia de a putea acționa atunci când apare un caz grav de încălcare. Apoi, un alt element important asupra căruia va trebui să ajungem la un compromis sau măcar să încercăm, e vorba de răspunderea individuală a comisarilor europeni. Deci, cu cât un executiv e un guvern, cu atât mai mult răspunderea va fi una comună, colegială. Dar totuși răspunderea fiecărui, fiecărui comisar în parte este importantă. Lisabona nu se aplică întru totul, aș putea spune, în această privință. Deci răspunderea comisarilor în fața Parlamentului și posibilitatea acordării unei moțiuni de cenzură trebuie discutate. În aceste privințe, punctele de vedere diferă. Al treilea element important, posibilitatea de audiere a înalților funcționari ai Comisiei. Știu că la ora actuală încă mai există o problemă în suspans, un conflict între Comisie și Parlament în ceea ce privește numirea secretarului general. Dar Parlamentul trebuie să poată spună în alților funcționari atunci când apar probleme, nu neapărat, nu doar cu comisarii, ci și cu în alții funcționari, deci să se poată discuta pe probleme legate de răspundere. Și asta fără să ne concentrăm strict pe chestiunea actuală a secretarului general, în privința căruia nu prea suntem de acord. Al patrulea element, inițiativa legislativă a Parlamentului. M-a uimit să văd că au fost amendamente care vizau tocmai contracararea acestei competențe de inițiativă legislativă din partea Parlamentului. Sincer, sunt destul de uimită de această poziție din partea unora. Cred că putem încerca totuși să găsim un compromis. Oricum, e clar că modul în care e folosită competența de inițiativă legislativă la nivelul parlamentelor regionale, naționale, e destul de îngrijorătoare câteodată și de multe ori nu face decât să ducă la prea multă muncă în comisiile parlamentare, dar fără un rezultat final. Dar totuși, o activitate structurată este de, de dorit. De, deci, inițiativa legislativă a Parlamentului este foarte importantă după un raport de inițiativă să poți propune un text tu ca Parlament este esențial. Cred că trebuie să ne străduim să găsim un compromis în privința acestui aspect, pentru că este vorba despre o chestiune importantă, chiar dacă nu are neapărat direct de a face cu controlul politic al Parlamentului asupra Comisiei iarăși ar fi vorba și de modificarea tratatului, deci uh, până la urmă practic uh, ar însemna doar că trebuie să ne poziționăm uh, din punct de vedere politic, să ne exprimăm din punct de vedere politic. Și abia ulterior să vedem dacă încercăm și să schimbăm litera tratatelor în această privință Cred că și raportul uh, colegului Șöpflin în privința agențiilor, ca și acest uh, raport, um, ne ajută să privim cu ochi ceva mai limpezi viitorul Europei și rolul instituțiilor noastre. Iată, um, subiecte de discutat sunt, har domnului. Le mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră cu care vom uh, continua să conlucrăm în încercarea de a obține un raport cât mai consensual cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Mercedes, pentru această prezentare excelentă. În privința raportorilor din umbră, Elmar Brock nu e aici, așa că îi dau cuvântul lui Gheorghe. Thank you very much, Chair. Uh, I'm the voice. Mulțumesc, eu sunt vocea lui Elmar Brock, o oarecare dificultate. E imposibil de singur să faci acest lucru. Declarația sa. Îi mulțumesc doamnei Bresso pentru acest raport relevant. Controlul executivului este activitatea noastră principală și dacă o abordăm dintr-un unghi mai larg, ținând, analizând activitatea la final de mandat, e foarte util. În ceea ce privește procesul Spitzenkandidaten, Tratatul de la Lisabona a schimbat relația între Parlament și Comisie în mod substanțial. Procedura folosită pentru a alege președintele comisiei este unul dintre pilonii legitimității luării deciziilor, procesului decizional în Uniunea Europeană și de aceea e important ca acest sistem să uh, rămână în vigoare <clears throat> după, după 2014, când domnul Juncker a fost uh, numit uh, președinte după consultări cu Parlamentul. Consultările au avut loc întâi la nivel intern, în interiorul Parlamentului, unde se stabilește candidatul care se poate bucura de majoritate, și apoi în discuții între Parlament și Consiliu. Acestea reprezintă un punct cheie al procedurii și sunt indispensabile pentru a se bucura de succes. Mă bucur că acest Parlament a arătat foarte clar că numai un candidat care a făcut campanie ca atare va fi, prezent, va fi uh, acceptat. Ideea este să dăm cetățenilor posibilitatea să aleagă, ei își vor exprima alegerea alegând la alegerile europarlamentare de anul viitor. Ținând cont de aceste aspecte, ar trebui să găsim o formulare corespunzătoare și aștept propunerile raportoarei pe acest punct și pe altele interesante și eu stau la dispoziție pentru a avea discuții constructive. Mare Gheorghi. Mulțumesc, Elmar și Gheorghi. Așadar, ECR nu este reprezentat astăzi de nimeni. ALDE, iarăși nimeni, GUE, nici atât, Verzi, nu, FDD, Nu e nimeni. NF. Nimeni. Iolainen. Mulțumesc, eu voi vorbi în germană. Așa cum se vede, cele două grupuri politice mari reprezintă de fapt coloana vertebrală a Parlamentului. Alții nu sunt prezenți, nu participă Sper că veți mai putea folosi aceste două grupuri mari și la viitoarea, în viitoarea legislatură pentru o bună funcționare a Parlamentului. Îi mulțumesc lui Mercedes pentru un raport foarte bun. Am spus-o deja de, și data trecută. Parlamentul nostru are mai multe drepturi de control decât multe parlamente naționale. Situația diferă, desigur, modul în care este controlat executivul de fiecare parlament în parte, dar lucrurile mai pot fi și îmbunătățite. Nu avem încă tot ceea ce ne este necesar. Mă voi limita la două, trei aspecte. Neîncrederea față de executiv este un drept important al Parlamentului. Dacă un guvern face greșeli grave, Parlamentul îl poate uh, desfința. Și la doamna Breso spune că anumiți comisari nu pot fi supuși acestui vot de neîncredere, ci că întregul colegiu este supus. Cred că nu se mai potrivește vremurilor de astăzi. E o bucată din trecut. Ar trebui să discutăm și să putem da un astfel de vot de neîncredere unui uh, comisar punctual. De asemenea, sunt precaut cu uh, acel plafon pentru întreaga uh, comisie, pentru demiterea comisiei. Um, trebuie să fim precauți, știm, cunoaștem instituția noastră, să nu fie un plafon prea jos, pentru că odată se, se apucă oamenii. Construcția aceasta a comisiei este una genială, totuși, în uh, arhitectura UE. Poate lucra pe 5 ani de zile. Nu depinde de Uh, sondajele de opinie săptămânale, poate deci susține un program pe o perioadă de 5 ani. Acum uh, plafonul este unul foarte ridicat și n-aș vrea să fie scăzut la o valoare prea scăzută ca să nu avem riscul ca anumite grupuri politice să tot vină cu voturi de neîncredere și să nu mai putem lucra pe ceea ce contează, ci să facem doar jocuri politice. Ar fi păcat. Apoi rolul regiunilor cu caracter legislativ, adică toate landurile din Germania, cum iau acestea legătura cu Comisia. Landurile noastre au un statut, acolo unde sunt com, au competențe reprezintă Germania în Consiliu. Uh, educație, cultură. Acolo nu avem un ministru federal în Consiliu, ci reprezentanții celor 16 landuri. Și o soluție bună pentru că implicăm automat în legiferare în ce măsură să le acordăm un canal special, instituționalizat. Nu știu, Mercedes, trebuie să ne mai explici. Dacă vine uh, prim-ministrul Bavariei la Bruxelles, are, poate avea discuții cu un comisar, de obicei cu cel pe transporturi sau cu, pe politica regională, unde are interese. Și cred că și în alte regiuni care au competențe legiferare au un acces similar la comisie. <clears throat> Al treilea punct apoi, actele delegate. Avem 2500 pe an, într-adevăr. Și 500 dintre ele au caracter legislativ. În raportul meu despre transparență ne-am pus și întrebarea în ce măsură putem urmări ce se întâmplă și cum lucrează aceste comisii de comitologie și comisiile pregătitoare ale comisiei înainte de a se ajunge la un, de a se propune un astfel de act legislativ, act delegat, scuze. Poate că și aici Parlamentul ar trebui să aibă mai mult acces. Acesta ar fi comentariul meu. Trebuie să-mi iau rămas bun, din păcate, trebuie să mă duc la vot și există o lipsă de colegi acolo. Mulțumesc. Mulțumim eu, Richard. Mulțumesc. Îi mulțumesc lui Mercedes pentru că ne-a pus pe gânduri. Un raport interesant. Eu aș dori să mă refer la trei aspecte pe inițiative legislative, în primul rând. De multe ori se spune că nu am avea inițiative legislative spre deosebire de amendamentul domnului Messerschmidt spune, spre deosebire de multe alte parlamente din lume, uh, ceea ce nu e adevărat pentru că multe alte parlamente nu au astfel de uh, inițiative și cei care au, au doar un drept uh, drept teoretic, pentru că rar se adoptă legislație care e propusă de Parlament. Nu știu dacă știți, domnule președinte, dar Constituția franceză spune că în majoritatea categoriilor guvernul vine cu propunerea legislativă. Iar în țara mea, orice membru al Parlamentului are dreptul de inițiativă, dar e foarte neobișnuit să se uh, adopte astfel uh, legi noi. De fapt, guvernul își uh, exercită acest drept. Iar aici, în Parlamentul European, sau în Uniunea Europeană, da, parla, uh, Comisia are acest drept, dar noi avem dreptul să cerem acest lucru. Serviciul juridic care știe fiecare articol îmi confirmă că e vorba de 225 articolul respectiv. Și funcționează, în practic. Ar putea funcționa mai bine, dar Cred că trebuie să le răspundem celor care spun că Parlamentul European n-ar fi un parlament real. Pentru că, de fapt, în realitate, avem la fel de multă influență și posibilitatea de a iniția legislația, cum fac și parlamentele naționale în practică. Deci situația nu e atât de diferită. Iar schimbarea acestui lucru și avea dreptul de a face propuneri directe și nu să cerem comisiei, Ar trebui schimbat, desigur, tratatul, dar am putea oare face acest lucru fără să dăm un drept similar Consiliului, celeilalte părți a legiuitorului? Ce s-ar întâmpla cu acest echilibru? Eu cred că prima versiune a unei propuneri de acest tip ar trebui să vină de la instituția competentă. Propunerile vin uh, și au o, au șansa, au, sunt construite în așa fel încât pot duce la un, pot găsi o majoritate, pot duce la un compromis, ar fi diferit decât dacă fiecare dintre cele trei uh, părți ar veni cu propuneri proprii, servindu-i propriul interes. De ce aș avea o rezervă în a da Parlamentului acest drept de a face propuneri legislative? Apoi, majoritatea de două treimi pentru demiterea Comisiei. Dacă ne uităm la sistemele naționale, diferențele există. Sunt uh, unele sisteme unde legiuitorul nici nu are această posibilitate. sau legislativul o face dacă are o majoritate absolută, dar în majoritatea cazurilor executivul are și dreptul de a cere alegeri anticipate pentru că vrem să ne asigurăm că nu se întâmplă ca în a patra Republica Franceză, vă aduceți aminte, domnule președinte, când uh, Guvernul era demis la fiecare câteva luni. Și deci trebuie să ne uităm la acest context european. Nu cred că ar fi mm, era ușor de închipuit să avem alegeri europene anticipate. Și atunci compromisul pe care l-am găsit în sistemele noastre, și anume să spunem putem demite executivul, dar n-ar trebui să fie prea ușor, ar fi această majoritate de două treimi. Nu e un compromis rău. Poate unii spun că două treimi e prea mult, trei cincimi ar fi mai bine. Poate o majoritate absolută, poate. Dar nu sunt prea mirat de acest echilibru general găsit. Și al treilea aspect, dreptul la de a demite comisari individuali. Sunt de acord cu Iolainen aici. Dacă dăm Parlamentului posibilitatea de a demite un membru individual al Comisiei, nu subminăm natura colegiului Comisiei. În majoritatea contextelor naționale, guvernul e responsabil colectiv. Sunt excepții Dar în acest context al nostru cu sistemul, cu acest echilibru delicat, nu cred că e o idee prea bună să începem să dăm Parlamentului puterea să demită câte un membru al Comisiei. Avem competența, conform acordurilor interinstituționale, să cerem președintelui Comisiei să demită un comisar iar președintele are acest drept, nu-l avea înainte, acum are acest drept. Și dacă chiar ne supără un comisar, putem spune președintelui, vă rog să-l demiteți. Dar decizia este a președintelui comisiei. Și implicit dacă președintele nu face acest lucru, trebuie să explice Parlamentului de ce și atunci am avea, dacă nu suntem mulțumiți, am avea versiunea uh, unei moțiuni de cenzură pe întreaga comisie. Dar trebuie să ținem cont de această posibilitate a Parlamentului să păstrăm totuși acest principiu al, al colegiului. Este un echilibru corespunzător la care am ajuns în decursul anilor. Deci, uh, n-aș insista prea tare pe această versiune. Mulțumesc. Mulțumesc, Richard. Câteva cuvinte și din partea mea, înainte să-i dau cuvântul lui Mercedes pentru a încheia această discuție așa interesantă. Într totul de acord cu cele spuse, mai ales uh, punctul menționat de Richard. Dacă din nefericire se va concretiza Brexitul. Din nefericire, zic. Îi recomand lui Richard să ceară cetățenia belgiană sau o să propun eu un vot în Parlament pentru ca Richard să fie declarat cetățean european. Pentru că întotdeauna o să fie nevoie de sfatul său. Într-o totul de acord în ceea ce privește inițiativa parlamentară. În parlamentele unde aceasta există a devenit ceva absolut teoretic. Pot să vă dau exemplul Franței. E destul de ciudat pentru că este foarte bine încadrat acest lucru în Constituție. Inițiativele nu pot uh, nici să creez, genereze aspecte care țin de apărare, impozite, de a defini sancțiuni sau delicte. Săptămâna trecută, pe baza unei inițiative parlamentare, a fost adoptat un text în adunarea națională privind interdicția pedepseilor corporale aplicate copiilor, palmuțele la fund. Și li se interzice părinților să-și pedepsească copiii prin pedepse corporale, psihologice sau chiar să strige tare la copii. Lege votată de o majoritate de oameni care n-au copii, dar ce e interesant din punct de vedere juridic este că nu prevede nicio sancțiune deci va fi automat anulată de Consiliul Constituțional, fiindcă, pe bună dreptate, acesta consideră că o lege care nu conține uh, sancțiuni în caz de încălcare nu este o lege. Astea sunt limitele în care putem interveni. Deci, în aproape toate structurile parlamentare, până la urmă, această inițiativă revine guvernului sau poate exista o propunere de lege care pornește de la Parlament, dar cu acordul guvernului, ba chiar sugerată de uh, guvern. Majorității parlamentare este câtorva deputați. Prin rezoluțiile pe care le votăm în fiecare sesiune plenară, Parlamentul sugerează și cere Comisiei Europene deja să acționeze într-un domeniu sau altul, să propună un amendament la reglementările existente și la fiecare nouă legislatură, atunci când uh, lansăm un nou contract, facem acest lucru și, sigur, data viitoare putem să fim mai concreți, mai preciși, mai ferm din punct de vedere politic, să introducem o astfel de dispoziție în acordul cu următoarea comisie. Cred de asemenea, ca și Richard, că e foarte important să păstrăm caracterul colegial al comisiei, așa cum se întâmplă în guvernul său, să cenzurezi un comisar? Nu. Să inventezi un fel de procedură de punere sub acuzare în cazul în care un comisar și-a omorât soacra sau a deturnat fonduri de coeziune. Da, sigur că în astfel de situații președintele comisiei este cel care ia inițiativa. În acordul interinstituțional cu Comisia am putea pune asta dacă vrem, dar trebuie să fim atenți să nu punem sub semnul întrebării acest caracter colectiv. Problema a fost discutată prima dată în 1999, când s-a constatat că în cadrul Comisiei Santer, doi dintre comisari încălcaseră codul deontologic comunitar și președintele Santer ar fi putut să se scape, să se debaraseze de acești doi comisari, dar a considerat că era răspunderea comună a comisiei și Parlamentul la momentul respectiv a văzut lucrurile în același fel. n ave dreptul intervenție din sală. Bun, deci comisia a demisionat în întregime în fața amenințării unui posibil vot de sancțiune din partea Parlamentului. În ceea ce privește cenzura, cred, ca și Richard, că numeroase experiențe din democrațiile noastre, care adesea au dus la dispariția democrației, practic, sau la abuzuri, și aici mă refer la situația Franței, în a patra republică. În Constituție se spunea că un guvern nu poate fi uh, eliminat decât de răsturnat decât de o majoritate calificată în adunarea națională, dar în practică adesea au existat moțiuni de cenzură și era suficient o majoritate simplă pentru ca guvernul, care nu era juridic obligat să uh, demisioneze să fie obligat politic. Deci dacă nu există un fel de um, garanție, fie împotriva dreptului la disoluție, cum a menționat Richard, sau ceea ce există în Constituția germană, posibilitatea de cenzură, dar doar în cazul în care o nouă majoritate înlocuiește guvernul pe care îl cenzurăm. Deci e vorba de un fel de cenzură constructivă. Deci dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, cred că pot apărea o serie de de ajunsuri. și recomand, recomand să fim prudenți aici. Mercedes, ai cuvântul. O să încerc să fiu rapid pentru că văd că suntem în întârziere cu celelalte rapoarte. Discuția, așa cum mă așteptam, s-a axat pe 3-4 puncte, pe cele pe care avem și cele mai multe amendamente și pe care trebuie să lucrăm cu raportorii din umbră. Chestiunea inițiativei legislative. Aceasta este considerată de toți interlocutorii noștri externi, mișcările paneuropene și așa mai departe, ca o mare limitare a competențelor Parlamentului. Sunt într totul de acord cu ce s-a spus aici că Asta este foarte puțin și prost folosit în parlamentele naționale. Când se folosește, este pentru a face, a elabora acte legislative care rămân la nivel teoretic și rar duc la texte pe care de altfel guvernul nici nu intervine. Acestea fiind spuse, Parlamentul este într-o situație specială din acest punct de vedere pentru că are o componentă tehnică foarte puternică și de asemenea o capacitate crescută de a prezenta amendamente. În majoritatea țărilor, textele sunt publicate aproape în totalitate pe baza ceea ce vrea guvernul, pe când aici aduce modificări profunde. Cele două Camere modifică amândouă textul, deci există capacitatea tehnică de intervenție. Cum spuneam, cred că putem face legătura cu raportul de inițiativă. După cum știți, echipe autorizate de conferința președinților în număr limitat, fiecare comisie are un anumit număr, deci nu putem face de fiecare dată când vrem. Da, și sigur trebuie să rămână de discutat asta, ne-am putea gândi că printr-un raport de inițiativă putem propune modificări ale legislației în vigoare, e lucru cel mai probabil, sau un text legislativ. În acest caz, nu va fi un parlament individual, ci un proces parlamentar care duce la o inițiativă legislativă. Poate putem lucra pe o ipoteză de genul acesta care evită nu doar abuzurile, ci și reducerea calității propunerilor legislative din Parlamentul European. O calitate foarte ridicată în momentul de față. În ceea ce privește comisarii pornim cu toții de la ipoteza că am ajuns la o comisie mai politică, că procesul în candidat va continua și așa mai departe. Dar știți că nu e o dezbatere foarte sigură pentru că sunt state care se opun, prin urmare posibilitatea de a avea în compoziția, în componența comisiei uh, comisari diferiți unii care sunt împotriva liniei europene, care să fie numiți și care să adopte atitudini împotriva tratatelor, nu, toate aceste ipoteze nu sunt excluse din start. Prin urmare, să introducem recomandări directe care să vizeze un comisar, ar putea să ieși, să iasă în afara rolului de control politic al Parlamentului. Și mai complicată este chestiunea pragului. Într totul de acord că nu poate fi mult redus, dar putem, poate, să ne gândim la un procentaj care, continuând să garanteze necesitatea unui acord larg, totuși să nu fie la nivelul actual. Mă opresc aici. Nu cred însă că am discutat suficient despre verticalitatea controlului Parlamentului, parlamentelor vizate de aplicarea de directive europene. Una dintre probleme nu este faptul că Parlamentele naționale se, vor să se întâlnească cu comisarii. Întrebarea este ce știm noi de către aplicarea făcută adesea de parlamentele regionale a directivelor europene. Deci controlul privind executarea, care este neapărat la multinivel, pentru că sunt lucruri despre care noi nu știm aproape nimic. Parlamentar eh, european e, e... și ajungem la această posibilă coordonare cu parlament, în cadrul parlamentelor naționale, dar cu parlamentele regionale nu, nu avem nicio legătură și totuși adesea aplică câteodată bine, câteodată rău, câteodată chiar foarte rău legile europene. Prin urmare, există o problemă de coordonare pe care trebuie să o semnalăm și eh, pe care trebuie să lucrăm cu acte legislative, reglementare sau acorduri interinstituționale sau alte formule. Cam asta, mulțumesc! discutra, în fapt, că nous aurons travaillé Și o să lucrăm împreună la soluțiile de compromis, sigur. Mulțumesc, doamne raportor, și acum în ceea ce privește raportul dumneavoastră, calendarul, votul în AFCO pe 22 ianuarie, în plenară în februarie. Propun să trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, aplicarea dispozițiilor tratatului privind cetățenia europeană, Mai te Maite Pacazurtundua Ruiz este responsabilă, care tocmai ni s-a alăturat, așa că îi dăm cuvântul. Bien, e... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Lo cierto es que... Ce e sigur este că mai multe luni Sí. Vale. Eh, nada, llevamos bastantes meses trabajando sobre... De mai multe luni lucrăm pe această chestiune. Și suntem încântați să putem prezenta astăzi acest text, atât în ceea ce privește termenele, unde o să fim fermi, și uh, termenele sunt strânse, de aceea v-aș ruga ca amendamentele să vină doar în engleză. Unul dintre motivele fundamentale pentru care avem aceste probleme și le mulțumim colegilor care ne-au permis să ajungem la acest punct, să putem lucra la acest raport, are legătură cu faptul că atunci când vorbim despre construirea unei comunități politice, când am uh, recunoscut cetățenia europeană, fără îndoială că nu putem să vorbim despre atingerea potențialului maxim deocamdată. Și de aceea, în aceste momente în care există identități exclusive și exclusiviste care se conturează pe continentul nostru, e interesant să lucrăm pe acest subiect pentru a vedea până unde, în ce măsură am reușit să aplicăm dispozițiile și, dacă nu, s-ar putea structura și articula altfel toată această dispersare de dispoziții. N-am avut mult spațiu la dispoziție, de aceea n-am putut introduce tot ce am vrut, deci o să prezentăm și noi amendamente. În orice caz, raportul este organizat în cel mai coerent mod posibil pentru a putea fi înțeles de cei care lucrează cu el. Am vrut să vedem care este situația drepturilor din tratate și am început, evident, cu drepturile politice. Chestiunea participării active uh, vizează multe persoane care nu locuiesc acolo unde s-au născut și cărora le este dificil să participe la viața politică, la alegeri. E o realitate și astfel nu poți exercita dreptul politic și așa ceva nu e posibil. Que, que subrayamos en el texto. Asimismo, E un element pe care vrem să-l subliniem în text. În ceea ce privește posibilitatea de a elimina aceste obstacole, dincolo de ceea ce se poate face la nivelul statelor membre, credem că ar fi corect să folosim structurile care există sau poate încă nu există, dacă există foarte bine că sunt eficiente, pentru a servi de mediator și a ajuta să se elimine pe de o parte obstacole, că nu sunt obstacole <laughs> absolute, și pe de altă parte pentru a ajuta ca participarea politică sau socială să fie mai ușoară pentru cetățenii care cum am spus, nu locuiesc acolo unde s-au născut, în țara de origine. Aceste structuri ne-am gândit noi că ar putea fi importante și sunt printre lucrurile pe care le discutăm. În ceea ce privește libertatea de circulație, Acesta este unul dintre drepturile pe care le înțeleg din instinct cetățenii. Când intenționăm însă să le punem în aplicare, dăm de obstacole, inclusiv cazuri de discriminare. Nu toate cazurile de discriminare sunt constatate, sunt uh, înregistrate, pentru că de multe ori cetățenii își găsesc singuri soluțiile sau nu depun plângere și atunci cazurile de discriminare nu sunt vizibile așa cum ar trebui și nu uh, putem uh, să ne asigurăm cum se introduc remedii juridice în statele membre. Da, e important. În plus, negocierile Brexit uh, conțin un aspect, printre toate aspectele esențiale, și acesta, situația cetățenilor deplasați în diferite părți ale Uniunii Europene. Am introdus apoi și chestiunea consulară, pentru că se numără printre drepturile importante, mai ales când există crize și situații excepționale pentru cetățenii care se află în state terțe și posibilitatea protecției consulare în mod solidar din partea diferitelor state membre este un drept foarte puțin cunoscut. E important să se cunoaște puțin și trebuie să facem ceva în acest sens pentru a fi mai cunoscut și pentru a putea fi folosit în situații excepționale și foarte dure. Cetățenii trebuie să știe că există un protocol de urgență care poate fi folosit, deci trebuie să putem uh, schimba lucrurile aici. Și am vorbit cu tineri, cu persoane în vârstă, cu specialiști, cu oameni care se ocupă de mediere, cu persoane care uh, lucrează la nivelul administrațiilor și instituțiile. Am vorbit în toate aceste luni și a reieșit că ceva a funcționat foarte bine pentru a promova sentimentul de apartenență și anume programele legate în special de Erasmus. Și cred că trebuie să promovăm tot ceea ce ține de tineri și educație. Există un capitol care se referă la acreditările profesionale, esențiale dacă vrem să avem o adevărată libertate de mișcare. Și chestiuni care se referă la echivalențele academice. Sunt spații în care avem marge de îmbunătățire deocamdată pentru ca tinerii noștri să poată trăi pe deplin uh, viața comunității în care se află. Mai sunt multe alte lucruri, sigur. Și la final e un lucru pe care vreau să-l semnalez și anume că nu o să cerem sigur lucruri pe care nu le putem cere acum, dar cred că trebuie să ne gândim să facem un statut al cetățeniei europene, reunind și consolidând instrumente care există în acest sens. Nu cerem o reformă a tratatelor, ci despre folosirea potențialului articolului 25 din tratat pentru a solidifica toate drepturile care țin de cetățenie într-un instrument care să alimenteze această noțiune de cetățenie europeană. Deci să nu fie doar dispoziții teoretice, ci să fie un instrument care să permită ca, a fi cetățean să însemne cu adevărat ceva. Dacă schimbăm modul în care sunt puse în aplicare aceste drepturi și le punem pe toate într-o singură structură, o să generăm un mare potențial. O să dăm un mod diferit de a privi aceste drepturi. E nevoie de așa ceva și dă multă credibilitate a ceea ce încercăm noi să facem. Cel puțin cei dintre noi care credem că cea mai bună oportunitate este să avem un viitor în UE. Deci sper să putem lucra împreună, sper că nu m-am lungit prea mult și mulțumesc tuturor pentru că și secretariatul și colegii și reprezentanții comisiei au făcut o treabă foarte bună. Merci beaucoup, Madame le rapporteur. Euh, alors, pour les shadows... Mulțumesc, doamnă raportor. Domnul Michel Bonin nu este aici, de la PPE. Coordonatorul este? Are instrucțiuni? tare mie că pe acest subiect PP-ul nu are nimic de zis în afară de mulțumirile adresate autoarei raportului. Mulțumesc pentru S și domnul Silva Pereira, vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar mă voi exprima în portugheză. Vroiam să îi mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea sa excelentă pe acest subiect. Raportoarea a luat bine seama la observațiile noastre pe care le-am făcut în discuțiile inițiale. Credem că raportul de față merge în direcția cea bună și suntem întru totul de acord cu această abordare completă a raportoarei. Da, e vorba de drepturi politice, libertate de mișcare și protecție consulară. Însă, totuși, grupul nostru consideră că ar fi bine, în pregătirea ultimei versiuni, să facem un pas ceva mai îndrăzniț pe anumite subiecte. Suntem de acord cu trimiterea făcută în raport uh, în ceea ce privește educația în domeniul cetățeniei. Am vrea să fie mai vizibil acest element în text, pentru că adevărul este că dată fiind uh, situația în Europa la ora actuală și euroscepticismul în creștere, cred că cetățenii europeni trebuie să devină mai conștienți de drepturile lor și de cât de multe dintre aceste drepturi se datorează Uniunii Europene. Deci trebuie să se mai investească în conștientizarea cetățenilor în privința importanței cetățeniei europene. Apoi și chestiunile care au de-a face cu discriminarea sunt foarte importante. Din punctul nostru de vedere, acest raport ar trebui să constituie un fel de manifest pentru accesul la drepturi în Uniunea Europeană, fie că e vorba de combaterea discriminării rasiale, a xenofobiei, a discriminării în baza naționalității, genului sau uh, discriminare sexuală sau uh, de, pe bază de orientare sexuală. În fine, acest raport va fi publicat uh, imediat după alegerile europene. Mm, trebuie să ne explic, exprimăm preocupările în privința faptului că aceste în privința importanței acestor uh, alegeri. Deci subliniem încă o dată importanța acestor alegeri europene, iar votul poate marca o diferență tangibilă. Mulți oameni cred că alegerile europene Mm, sunt lipsite de importanță și că nu vor uh, schimba nimic uh, în uh, peisajul politic și în viața cetățenilor. Noi trebuie să facem eforturi pentru a transmite oamenilor mesajul că, din potrivă, aceste alegeri europene sunt foarte importante și că au un impact la adresa vieții tuturor cetățenilor europeni. Am mai vorbit și despre reforma electorală și alcătuirea Parlamentului. Trebuie să subliniem că <clears throat> aceste instrumente sunt extrem de importante. În ceea ce privește alegerile propriu-zise, trebuie să ne exprimăm preocupările în ceea ce privește o eventuală amestecare în uh, procesul electoral. Dacă se va întâmpla acest lucru, ei bine, se va submina și uh, expresia uh, voinței alegătorilor. Știți despre ce vorbesc? Pentru că sunt foarte multe, din ce în ce mai multe instrumente și unelte care permit unora să se amestece în uh, alegerile europene, iar acestea pun în pericol drepturile noastre ale tuturor, ale cetățenilor europeni. Ar fi o idee bună să transmitem un mesaj și în privința finanțării. Trebuie să spunem că ne împotrivim reducerilor bugetare în domeniul drepturilor și valorilor europene. Pentru că reducerea acestora va aduce și la reducerea acțiunilor de conștientizare și de participare politică la nivel european. Însă o asigurăm pe raportoare de întregul nostru sprijin pentru acest raport care constituie o temelie excelentă pentru activitatea noastră viitoare. Mulțumesc, stimate coleg, celelalte grupuri nu sunt reprezentate, drept pentru care îi propun lui Maite să răspundă. Merci, monsieur le président. Bien, pues... Eh, Mulțumesc, domnule președinte colegului de la Socialiști și Democrați, vreau să-i răspund că suntem încântați că lucrurile pe care le spun sunt de acord cu ceea ce dorim noi. Vrem să realizăm împreună toate aceste lucruri pe acest dosar. Pentru că n-am avut suficient spațiu la dispoziție, n-am putut să punem în text tot ce am fi vrut. Și asta și pentru a vă respecta pe toți dumneavoastră. Vrem să creăm împreună acest cadru și asta am încercat să facem, să punem uh, o bună, o bună fundație, o bună bază pentru a avea niște elemente de dezbatere bune și să facem tot ce ne stă în putere uh, pe un subiect care în momentul de față devine o chestiune chiar strategică în ceea ce privește viitorul centrului uh, cetățeniei europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna raportor! Uh, Vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 13 decembrie, orele 17. Însă, așa cum spunea doamna raportor, amendamentele trebuie depuse doar în engleză. Dezbaterea pe marginea amendamentelor și votul va avea loc la nivelul comisiei în 22 ianuarie, iar adoptarea raportului fie în februarie, fie în martie în plen. Putem trece acum la raportul lui Georg Schöpflin. Punerea în aplicare a dispozițiilor juridice și a declarației comune prin care se asigură controlul Parlamentului asupra agențiilor descentralizate. Gheorghe, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Precum bine știți, s-a discutat deja acest subiect în comisie, acest raport în uh, comisia noastră. E o problemă foarte interesantă, mm, îndeaproape legată de viitorul Uniunii Europene. Practic, orice guvern pasează o parte din activitatea sa agențiilor descentralizate. Asta nu e niciun fel de chestie uimitoare și nu e vreo practică extraordinară la nivelul Uniunii Europene, dar sunt mai multe de 40 de agenții și organisme similare. Unele dintre ele sunt întreprinderi mixte și fiecare e finanțat altfel. Unele sunt finanțate într-o totul prin UE, altele au, beneficiază de finanțare mixtă. Situația este una extrem de complexă și sper că raportul meu va reuși să arunce o oarecare lumină asupra situației acestora, dar fără a le ataca neapărat. Practic, raționamentul acestui raport este, se întemeiază pe chestiunea de guvernanță. Nu se leagă de activitatea propriu-zisă a acestor agenții. E vorba de răspundere până la urmă și supraveghere. La ora actuală, mă rog, cu greu poți da o cifră bătută în cuie, dar um, în E vorba de cam 9000 de angajați și de un buget uh, absolut considerabil. În principiu sunt la adăpost de, poliție, de intervenție politică. Băncile centrale, spre exemplu, uh, acționează fără intervenție politică, legislaturile însă nu pot uh, realmente supraveghea activitatea acestora în unele cazuri acceptabil, dar nu în toate. Agențiile operează în cea mai mare parte de manieră tehnocratică și se ocupă de chestiuni foarte complexe. De multe ori această politizare este întru totul uh, justificată, dar câteodată apar și semne de întrebare. Aceste agenții fac parte din Uniunea Europeană, chit că sunt autonome și sunt, trase la, și sunt uh, răspunzătoare în mod indirect în fața cetățenilor și asta subliniază raportul meu. Unii dintre dumneavoastră cunosc acest document pregătit de Centrul de Cercetare al Parlamentului European, profesor Alan Voss, care s-a prezentat în comisia noastră E vorba despre un uh, studiu în privința evaluării parlamentare asupra agențiilor descentralizate, un raport foarte stufos. E vorba de dreptul public, dar din punct de vedere instituțional sunt uh, separate de Uniunea Europeană. Au fost create indirect prin articolul 342 din uh, TFUE. În anul 2012, o declarație comună și o abordare comună în privința cine, ce, cum face cu aceste agenții, a dus și la crearea unui nou acord instituțional. Parlamentul are o oarecare putere de supraveghere. Am formulat și o serie de recomandări în raportul meu pe baza activității tuturor. Eu am vizitat în persoană trei agenții, cea a drepturilor fundamentale de la Viena, ă, Tepo de la Budapesta și Galileo la Praga. Deci am făcut un mic tur al Europei Centrale. Mi se pare că au fost niște agenții foarte... E vorba de niște agenții foarte utile. Trebuie să se, ar trebui să se facă eforturi mai mari pentru a simplifica anumite dispoziții din, uh, legate de finanțarea acestor agenții, de guvernanță și de răspundere, date fiind tipul de agenții, uh, um, gruparea acestora pe specializări și definirea unor principii generale care să stabilească care sunt relațiile dintre instituțiile UE și aceste agenții. Unele dintre aceste elemente, dacă nu chiar toate, ar trebui să facă obiectul unei evaluări de impact de fiecare dată când se propune crearea unei agenții. Mm, o nouă agenție în domeniul muncii uh, va fi creată în curând și văzând uh, care, cum s-a întâmplat uh, crearea acesteia, mi s-a părut că e destul de Anapoda. Mi se pare că de cum apare o problemă, cum se zice, hai să facem o agenție să o rezolvăm. Deci trebuie să facă o evaluare a abordării comune, a punerii în aplicării a acestea, mm, similar cu ceea ce s-a făcut în 2010. Trebuie să se acorde o atenție într totul nouă asupra acordurilor interinstituționale și agențiilor care țin de aceste acorduri. Acest acord ar trebui să conțină o serie de dispoziții în ceea ce privește revizuirea la 5 ani a principiilor uh, de funcționare a acestor agenții, de legături cu celelalte agenții și cu instituțiile statelor membre. Această problemă este una aparte. Există o legătură foarte strânsă între agenția și statul membru în care își are sediul. E așa ca o poveste de dragoste. Pentru că statul membru respectiv, evident, va ține cu ghearele și cu dinții ca agenția respectivă să-și păstreze sediul în țara sa. Raportul propune de asemenea și ca Parlamentul să lanseze o dezbatere anuală pe marginea funcționării și guvernanței acestor agenții, care să fie precedate de dezbateri în comisia noastră. Cu siguranță se poate face acest lucru fără întârziere. Se propune ca agențiile să facă obiectul acelorași reguli de transparență ca și Parlamentul și Comisia. Și aceleași reguli ar trebui să se aplice tuturor uh, recunoscuți drept părți implicate de către agenții, pentru că foarte adesea habar nu avem cine sunt aceste părți implicate. Poate la nivelul agenției se știe, dar mai departe această informație nu trece. Și apoi, sugerez că dacă se vor schimba tratatele pe viitor, ar trebui să se acorde o atenție specială modului în care aceste tratate, în care activitatea agențiilor ar putea fi ancorată mai bine în tratate, mai ales dată fiind um, articolul 14 TUE și 290-291 din TFUE. Multe dintre comisiile parlamentare au drept de evaluare asupra agențiilor. Libe, dacă nu mă, însem- nu mă înșel, nouă agenții noi asupra unei autorități. Mă rog, deocamdată atât aș spune și aștept cu mare interes uh, contribuțiile voastre ale tuturor. Vă mulțumesc, domnule raportor. Bun, raportor din umbră pentru S și D, Mercedes. Eh, tanto, grazie, ringrazio coleg. Mulțumesc colegului Șoplic în primul rând pentru ce a făcut și pentru raportul pe care l-a pregătit centrul nostru de cercetare, o doamnă profesoră foarte inter- interesantă care ne-a stabilit un cadru pe un alt aspect al controlului în ceea ce privește activitățile executive, care completează, de altfel, activitatea pe care o desfășor și eu, pentru că este clar că agențiile primesc o parte a activității executive a Uniunii și în special și aspecte relevante. Prin urmare, nu există nicio îndoială că o mai mare capacitate de verificare a ceea ce fac și posibil de a orienta acest aspect legat de independență e foarte util în anumite situații și în alte situații în care activitățile au caracter executiv, aceste lucruri pot fi discutate și posibil revăzute. În raportul colegului Șoplin conține o serie de propuneri interesante. Nu avem mult timp acum să vorbim, dar cred că ar merita să le discutăm în detaliu ulterior. Fără îndoială, este o propunere bună. Dezbaterea anuală organizată prin intermediul comisiei noastre și apoi dezbaterea anuală a Parlamentului, în care să se abordeze subiecte generale legate de uh, funcționarea și de calitatea executării de către agenții a activităților. Fără îndoială, aspectul esențial uh, Uh, în care revine Parlamentul în ceea ce privește controlul este descărcarea bugetară și aprobarea bugetelor preventive. Controlul nostru se concentrează pe niște aspecte importante, însă având în vedere activitatea concretă a agențiilor, pot să spun că aici adesea avem informații fragmentate. Centi, quindi probabilmente un accordo și probabil insuficiente. Deci probabil un acord general care să clasifice agențiile pe grupuri cu diverse caracteristici care să definească care trebuie să fie răspunderile și responsabilitățile agenției și activităților pe care le datorează Parlamentului și organelor de control în general. Prin urmare, raportul este unul foarte interesant și conține o serie de propuneri concrete pe care trebuie să lucrăm. Prin urmare, să sperăm că vom ajunge la, înainte de finele mandatului, să finalizăm aceste propuneri, împărțindu-le sigur în propuneri care să fie aplicabile imediat, atâta cât uh, vreme cât există voință politică și altele care trebuie modificate. Merci Mercedes. Mulțumesc Mercedes. Grupul ALDE, ECR-ul nu e reprezentat, mai tăi din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, faceți o treabă foarte bună cu tot acest dosar și, în ceea ce mă privește, am vizitat și eu niște agenții și am văzut că sunt foarte diferite între ele. și că e nevoie să fie independente ca, pentru a putea răspunde uh, cerințelor directe legate de activitatea lor. Suntem de acord cu raportorul. Chestiunea guvernării și mecanismului răspunderii sunt probleme generale, dar nu putem să cerem agențiilor să facă un lucru ce le este imposibil. În cazul în care se revizuiesc tratatele, într-adevăr, competențele acestora trebuie să fie mai bine definite. Însă, insistăm asupra nevoii privind libertatea de configurare practică pentru a putea uh, încadra competențele și cerințele care se adresează agențiilor. În plus, mi se pare foarte bine chestiunea aceasta de guvernanță și transparență și de răspundere. Dacă cresc mecanismele, trebuie să înțelegem că și noi avem de implementat anumite chestiuni, ceea ce înseamnă să pregătim personalul agenției și, și bugetul trebuie să fie adaptat. Pentru că dacă nu putem nu putem da personalului obie- per, obligații mai crescute și obiective crescute cu un buget redus. Nu credem că se, se întâmplă, trebuie să se întâmple așa ceva. Și, ca observație de ordin general, agențiile din Libe, PAN și așa mai departe, cele pe care le-am vizitat eu unde aproape, au fost întotdeauna deschise să colaboreze în activitățile parlamentare și au venit să dea socoteală când le-am cerut-o și au dorit să aibă o legătură mai strânsă cu noi ca să nu fie îndepărtate oarecum de legătura cu activitatea parlamentară și cu deputații. Prin urmare, Vă mulțumesc când, pentru că analizați agențiile, pentru că uneori nu ne dăm seama că există aspecte care poate au legătură cu noi, că noi nu ă, participăm suficient ca deputați pentru a ajuta, pentru a ajuta aceste agenții să ne ofere ceea ce pot să ne ofere prin urmare, eu cred că trebuie să luăm în considerare aceste lucruri. O să colaborăm cu domnul Schofling. A lucrat foarte serios și foarte uh, dedicat pe acest subiect și o să încercăm să contribuim și noi cu amendamente și puncte de vedere. Merci, Maite. Pour le groupe des Verts, Monsieur Mac... Domnul Max Anderson acum din partea versilor. Thank you. I want to start by thanking the Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportoarei în primul rând și să spun că în principiu <clears throat> verzii au o părere favorabilă despre acest raport. Arată bine. Ne place în special propunerea cu privire la acordul interinstituțional la fiecare 5 ani și ne vom uita cu atenție la aspecte legate de transparență. Există niște aspecte destul de vagi aici. Ne place direcția raportului, dar cred că am putea face un pic mai mult. Trebuie să arătăm mai explicit cât transparență ne dorim de fapt. Aștept cu interes să lucrăm pe acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Celelalte grupuri nu sunt prezente. Fac și eu o scurtă observație. L'expérience montre că un euh, moyen în ceea ce privește mijloc eficace pentru o comisie parlamentară de a lucra, de a controla uh, activitatea agențiilor, trebuie să ne asigurăm că directorul agenției este numit cu acordul nostru al Parlamentului. Aceasta ar face parte din dispozițiile pe care le putem folosi fără a schimba tratatul sau uh, statutul agențiilor. Comisia Economică și Monetară, toate agențiile care depind de această agenție, cele trei principale, autoritatea bancară, autoritatea de asigurare și cea ale piețelor financiare, la toate acestea Comisia Econ i s-a dat dreptul să participe la audierea oficială a candidaților, face o recomandare oficială Consiliului și apoi Consiliul alege și numește, după care mai are loc o audiere oficială din partea Comisiei Econ. Și dacă directorul agenției. Adică există o relație, el își uh, prezintă activitatea la intervale regulate Comisiei Econ și permite astfel, iată, Parlamentului să se asigure de, că orientarea generală a agenției este în sensul dorit de Parlament. Și a doua observație pe care doresc să o fac Eu sunt în Comisia Buget, în, comisie, în legislatura anterioară am prezidat Comisia Buget și am constatat că niciodată n-am găsit o soluție bună pentru a lucra pe bugetul agențiilor. Comisia Europeană e prezentă aici, voi da cuvântul reprezentantului imediat. Așa cum am și spus, raportorul, există o serie întreagă, un număr foarte mare de agenții care de fapt sunt foarte diferite între ele, cu mijloace pe care le au la dispoziție și personal diferit, mijloace bugetare, vechime diferită. Sunt agenții create recent, care abia sunt pe cale să, să, să sporească activitatea încet, încet și pe de altă parte există agenții vechi care au deja un ritm de lucru cu care s-au obișnuit și dacă ne vom uita anul viitor la bugetul agențiilor, există o tendință ca toate să fie tratate la fel. Ehm, ceea ce desigur nu e deloc satisfăcător. Fără îndoială, e necesară o mai bună coordonare între Comisia Buget și Comisia Parlamentului nostru care urmărește activitatea agențiilor. Asta e pe de o parte o problemă internă a Parlamentului, dar poate n-ar strica să ne gândim să avem o discuție pe acest subiect și să conlucrăm mai bine cu celelalte instituții. Din partea comisiei prezent domnul Henning Carps. responsabil în relațiile interinstituționale, secretariatul general al Comisiei. Vă rog, dacă doriți să interveniți, mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută această discuție. Mulțumim pentru raportul domnului Schöpflin. Mi se pare și nou interesant uh, studiul domnului profesor Voz. Și avem, desigur, același interes ca și dumneavoastră la guvernanța să funcționeze și să vedem rezultatele Aș dori să vă aduc aminte că această abordare comună din 2012 este deja un text interinstituțional. Nu neapărat un acord în sensul tratatului, dar a fost negociat între cele trei instituții. A fost negocieri foarte dificile, iar rezultatul este ceea ce avem în abordarea comună și, de fapt, ceea ce era realizabil la momentul respectiv. E un document foarte flexibil astăzi care ține cont de aspectele atât de variate între agenții, ceea ce exista la momentul respectiv, deci tratează ce era, ce exista acolo deja și dă multă flexibilitate pe care legiuitorul o folosește deja, de care face uz astăzi. Iată, șase ani mai târziu se propune, dată fiind uh, respectare doar parțială acestei activități, poate experiența nu a fost tocmai satisfăcătoare, se propune o evaluare completă a acestei abordări comune. O, aș dori doar să vă aduc aminte că raportul dumneavoastră se referă doar la o analiză de democratică și control, dar abordarea comună acoperă multe alte elemente la care, pe care nu le-ați studiat aici. spun acest lucru pentru că vedem, deși vorbim de elemente doar parțiale, deja vedem multe elemente importante și aș menționa doar câteva exemple. Când vine vorba de alinierea responsabilităților directorilor agențiilor, când vine vorba de acorduri cu privire la sediile principale între statele membre și uh, agenții, nu e neapărat o relație uh, superbă de, de ambele părți. luna de miere n-a fost uh, la fel peste tot. Am dorit ca unele state să-și iubească mai mult agențiile, să țină cont de nevoile acestora sau să țină cont de activitățile internaționale ale agențiilor. Când vorbim de o evaluare completă și de următorii pași, de ceva mai ambițios, Am revizuit în 10 cazuri din peste 30, am revizuit aceste documente fondatoare ale agențiilor și mai urmează 10. În ciuda anumitor experiențe și anumitor dovezi, noi credem că ar merita să avem mai multe dovezi, adică am preferat să finalizăm întâi celelalte 10 dosare legislative, pe celelalte 10 acte fondatoare și apoi abia să vedem ce ar trebui făcut. Am spus încă de la început că nu prin semnarea unui acord instituțional vom avea o respectare mai completă. Avem un text pe mai bună legiferare, unul recent, care nu presupune însă că toate agențiile uh, respectă doar pentru că există textul. Nu vreau să intru mai în detalii, vreau să mai spun ceva despre buget, pentru că domnul Lamasur s-a referit la acest aspect. Într-adevăr, în ultimul cadru financiar multianual se impusese obligația asupra tuturor instituțiilor să scadă cu 5% personalul s-a aplicat și agențiilor în principiu și totuși acolo s-a distins între agențiile care au căpătat și sarcini noi, agențiile care lucrau cu viteză normală sau altele care abia fuseseră înființate. Am putut face această distinție și acolo. Și această abordare nu mai există în noul cadru financiar, ceea ce ne bucură. Așadar, situația este diferită în acest nou cadru financiar multianual și facem distincțiile necesare. Deci <clears throat> asta se mai poate discuta mai în detaliu. Iar în ceea ce privește gruparea, da, putem să discutăm despre a grupa anumite agenții în funcție de anumite nevoi, dar ține mai degrabă de finanțare, cred. Să le tratăm diferit pe cele finanțate din taxe decât altele. Nu avem niciun interes să tratăm agențiile diferit când vine vorba de componența bordului, de contabilitate, de raportare și mai departe. Avem aceleași interese pentru toate agențiile. Deci m-aș limita în această primă intervenție. Acestea ar fi observațiile mele acum. Comisia va răspunde la momentul potrivit, când va fi adoptat în plenară raportul Parlamentului și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule raportor, dacă doriți să încheiați dezbaterea, mulțumesc! Da, voi trage concluziile, vă doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat, a fost o discuție foarte utilă. Nu vreau să forțez nimic, aici am sperat că acest lucru a fost clar. Nu cred în centralizare cu orice preț. Ce vreau să spun este că aș dori să găsesc echilibrul unde supravegherea e potrivită, dar și autonomia agențiilor e suficientă. Nu voi spune nicio clipă că e ușor. Mulțumesc Comisiei pentru informații. Cred că ce spun ei e foarte interesant. Îmi place ideea unui text interinstituțional, care nu e același lucru cu un uh, acord interinstituțional. Cred că e o abordare foarte utilă. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru tot ce au adăugat. Și am așteptări mari, sper că plenara va adopta textul în curând, în, la începutul noului an, astfel încât textul să fie la dispoziția viitorului Parlament ca să poată lucra pe acesta. Asta încerc să fac. Mulțumesc foarte bine, Richard. Un lucru pe care nu l-am înțeles în rezumat. Ai vorbit de un text interinstituțional care nu e un acord interinstituțional. Ce este un dezacord interinstituțional? E o idee drăguță. Mă refeream la ce a spus comisia. Nu este un acord interinstituțional, dar textul a fost totuși negociat și a devenit abordarea comună. Are ca e un statut informal, dar nu e neapărat un dezacord. Pur și simplu nu are o bază juridico-administrativă prea solidă. Am această abordare, această idee sau părere, abordarea comună există, dar este ceea ce este. Nu pot fi sancționate devieri prea puternice. Da, un fel de memorandum de înțelegere. Bine, mulțumesc tuturor, special raportorului. Termenul limită de 17 decembrie. Amendamentele vor fi analizate în comisie pe 22 ianuarie. Votul e prevăzut la EFCO pe 29 ianuarie și adoptarea în plenară să vedem fie în februarie, fie în prima sesiune din martie. Aceasta e situația. Dragi colegi, am încheiat ordinea de zi de dimineață cu excepția voturilor. Deci propun să suspendăm acum pentru jumătate de oră ședința pentru că voturile sunt pre- prevăzute pentru atunci. Deci vă rog să reveniți peste jumătate de oră și asistenților le rog, îi rog să se asigure că avem suficient quorum peste o jumătate de oră. Ședința se suspendă temporar.

Mes chers collègues. Demandez toujours au rapporteur s'il veut dire un mot avant. Il est 11h. Dragi colegi, este 11.45, începem sesiunea de vot. Se pare că avem quorumul. Aveți cu toții lista de vot, prin urmare propun să facem un test întâi pentru a ști dacă funcționează sistemul electronic. S-a deschis votul. Votați. Vă rog. Avem 17 voturi. și nu avem prea multe voturi de la PP, se pare. Ca schimbare. Nu sunt prea multe voturi, am spus. Deci nu avem nimic în plus. Asta se întâmplă când Elma Brog e aici, dar acum nu e, deci nu e cazul. Bun. Toată lumea are lista de vot, sunteți gata? Haideți să pornim. Începem cu raportul lui Richard Corbett. Domnul raportor, vreți să interveniți? Nu. Raportorul preferă să păstreze tăcerea. Primul voc, vot în bloc numărul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 al lui Richard Corbett. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Același autor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Același autor cu un amendament oral destul de lung și pe care nu trebuie să îl citim pentru că e scris cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Același autor, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 71 verzi. Caduc pentru că am adoptat 5. 72 la fel caduc. 73 caduc pentru că am adoptat 10. Deci avem votul în al doilea vot în bloc. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred, dar o să verificăm. Iată că acum avem un vot pe PM+, plus. Nu mai votez eu atunci. Nu, mi-am retras eu cartonașul, spune domnul președinte de vot. 21 de voturi, deci 13 pentru 8 împotrivă se adoptă. Șaptezeci și patru, prima parte pentru că celelalte două părți a doua parte, a treia parte au devenit caduce. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Mamuții sunt împotrivă, deci se respinge. A doua parte caducă și a treia parte Trebuie să votăm ceva? Se pare că e logic să votăm și partea a treia, spune domnul raportor. Fără primele două părți, e logic să votăm totuși partea a treia? Domnul Corbeci, cred că oricum va fi respinsă intervenție din sală. Bun, deci, din spirit masochist, raportorul cere să votăm ca să piardă. 74, nu? Bun, deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul raportorului acum, 16, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 se retrage. Votul în bloc 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Cine e pentru? Cu excepția paragrafului 2. 19. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 nu poate fi acceptat. 19. Paragraful 2 de data aceasta. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 și 67 caduce, dat fiind că 19 a fost adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, verific și nu votez eu. 21 de voturi, toată lumea a votat. 11 pentru, 10 împotrivă. Ar fi trebuit să votez și eu, poate, dar acum asta e. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 69 caduc, 70 caduc, 75 e retras, votul în bloc 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 Richard Corbett pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 cu amendament oral. Organized on Parliament's premises. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. PP-ul se opune singur la acest amendament. Votul în bloc 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul în bloc 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 al raportorului, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Avem o serie de amendamente de la 35 la 43 al lui Richard Corbett, le putem vota în bloc, dacă sunteți de acord. Perfect de la 35 până la 43. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și astfel am ajuns la 77 care e caduc, 36, 82 la fel, 79 la fel, 91 la fel, e minunat, 81 caduc, 84, 85, 83, toate sunt caduce. 86 la fel, 87, 88 nu este acceptabil, votul în bloc numărul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul în bloc 9. S-a deschis votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 caduc. 95 poate fi votat pe lângă 53. Deci cine e pentru 95? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alde a fost foarte izolat aici. 54 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul în bloc 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 98 pentru, împotrivă, majoritatea împotrivă, se respinge. 99 pentru, împotrivă. Socialiștii, vă abțineți. Bun, deci numărăm pentru că socialiștii nu mai știu care e treaba, deci nu votez. Cine e pentru? Nu. Deschidem votul electronic. Votați. Hai, treziți-vă și votați. 21 de voturi. Rezultatul 5 pentru, 10 împotrivă și 6 abțineri. Asta era 99. Vot partajat în ceea ce privește uh, Translated into official languages and. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Marea majoritate votat împotrivă, deci se respinge. Votul în bloc 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 caduc. 102 și 103. Amendament oral cerut de raportor pentru a elimina termenul plenary. Cine e pentru eliminarea acestui termen? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. 104. Amendament oral. Richard, da. Tocmai am trecut de un vot privind eliminarea termenului plenary, dar trebuie să adoptăm amendamentele. Da, observație foarte bună, spune domnul președinte, deci eu sunt de vină la Deci fără, avem amendamentul fără termenul plenary. Cine e pentru? La ce amendament suntem? Spune domnul Shopling. 102-103 fără termenul plenary. Abțineri, împotrivă, se adoptă. 104, avem un amendament oral. Aveți forma cerută de Max Anderson. Cine e pentru? Împotrivă. Marile batalioane sunt împotrivă, deci se respinge. 105 care trebuie supus votului, pentru că n-am adoptat 104. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 106. Pentru? unu acum. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament oral pe paragraful 2 din proiectul de decizie. Mi se spune că... Bun, deci este respins deja. Aveți amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci trebuie, să nu trebuie să revotăm amendamentul scris. Votul final. Votul final cu apel nominal. Eu nu am să votez. S-a închis votul, 21 pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri. dat fiindcă avem o audiență mai numeroasă decât la începutul zilei, vreau să refac acum propunerea de a vota o rezoluție pentru ca Richard Corbett să fie declarat cetățean european pe viață, în cazul nefericit în care s-ar concretiza Brexitul. Richard, aveți un comentariu de făcut? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru propunerea amabilă. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și în special membrilor grupului de lucru care au devenit și raportori din umbră, pentru că nu doar eu am muncit la acest raport, ci întregul grup a lucrat pentru a găsi un consens constructiv astfel încât să avem reguli mai bune, o muncă mai eficientă și mai transparentă în Parlament și sper că această unanimitate pe toate punctele poate fi păstrată și când vom vota în plenară, când va fi acest lucru. Mulțumesc! Je suis persuadé que tous les coordonnateurs des groupes Sunt convins că toți coordonatorii de grup uh, vor avea grijă ca această unanimitate să se oglindească în atitudinea tuturor colegilor noștri, celor 741 de colegi. Bun, trecem acum la următorul vot. Uh, protejarea cetățenilor europeni. Întâi avem un amendament libe. 1. Un, cine pentru? Împotrivă. Respins. Amendament 1 din partea domnului Giron. Cine este pentru? Verzi. Împotrivă. Toți ceilalți. Nu doar Verzi. Și GUE se respinge. Două amendamente identice, 2 și libe 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Dodiron, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. De Villan și Breso, mare coaliție. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Libe 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 6. Selimovici. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Duron. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. Duron. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 9 Duron, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 4 și 10, Selimovici, sunt aceleași? Nu? A, deci Libe 4 al raportorului. Ce dorește raportorul aici? Raportarea este împotrivă, pentru că n-am indicația aici. Libe 4, raportorul se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 10, Selimovici, pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 11, Duron, pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 12, Viland și Breso, pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Libe 5, Selimovici, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6, de la Libe și 14, Selimovici, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 ale marei Coaliții, pentru, împotrivă, se abțineri, se adoptă. Vot final. Am deschis votul prin apel nominal. A, merge mai bine treaba acum. Am închis votul. 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Acum trebuie să votăm pe propunerea de intrare în negocieri interinstituționale. Acum, prin ridicarea mâinii, pe aceeași majoritate, pentru, împotrivă, abțineri, exact aceeași unanimitate, aș spune. Doamna raportor are cuvântul, coraportoare. Da, având în vedere că colegul Vilan nu este aici, țin să le mulțumesc tuturor colegilor și să vă spun că multe dintre amendamente Deci am hotărât să ne mărginim la cele care au de-a face cu alegerile europene și să nu intrăm în chestiunile legate de parchetul european, pentru că ocazii vor mai fi. Ar fi bine să obținem un, un acord cât mai rapid acum dacă vrem să se intre în vigoare înainte de alegerile europene. Și tocmai de aceea am restrâns oarecum numărul amendamentelor. Mulțumesc! Bun. Trecem la ultimul vot. Înțeleg că doamna președinte Danuta Hübner, raportoare, de asemenea, știe să modifice statutul Băncii Europene de Investiții pentru a se ține seama de foarte nefericită ipoteză posibilă anume Brexitul. E vorba de modificare a regulilor de procedură, articol 50 alineat 1, Dacă sunteți de acord, fără vot, adoptăm concluziile raportului doamnei Hübner, deci fără vot și fără amendamente. Pas d'opposition, tout le monde est d'accord. Nu se opune nimeni, toată lumea este de acord, iată, deci toată lumea e de acord de Moș Nicolae. Acestea fiind zise, am uh, suspendat ședința, ne revedem la orele 14 fix. Poftă bună tuturor!